Okay, colleagues, if everyone could take this. V-aș ruga, stimați colegi, să luați loc. Așa cum probabil știți, vreau doar să vă reamintesc că, mai ales celor care nu au fost aici ieri, vom vota, după care la ora 10 ne vom alătura Comisiei AFET pentru a discuta despre migrație. Întâi este un punct uh, la care se vor exprima tinerii despre migrație și apoi vom discuta raportul comun cu AFET, raportul Diaz de Mera, Elena Valenciano. Apoi, la 11.30, vom vota pentru premiul Saharov. Și v-aș reaminti că trebuie să notificați cine din partea grupului dumneavoastră politic votează pentru premiul Saharov. E vorba special de uh, membrii supleanți. Secretariatul trebuie să știe înainte de ora 11.30 care dintre supleanți vor vota în numele grupului dumneavoastră, pentru că uh, votul este foarte strict împreună cu AFET uh, pentru premiile Saharov. Asta se întâmplă la 11.30 în sala 2Q2. E vorba de ședința comună cu AFET. Iar acum votăm avizul privind controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE. Raportoarea noastră este Eli Schlein. Uh, pot să rog personalul din spatele sălii să păstreze liniștea în sală? Vă rog. Eli, dorești să spui câte ceva despre ce votăm de fapt? Yes, thanks, Linda. I just... Da, îți mulțumesc, Linda. Vreau doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare în negocierea acestui aviz. Mulțumesc foarte mult! Atunci trecem la vot, dragi colegi. Există multe compromisuri, deci ar trebui ca lucrurile să fie destul de simple, dar haideți întâi de toate să verificăm sistemul de votare. Un vot de test. Vă rog, deschid votul, votați. E doar un test. Închid votul. și totul funcționează foarte bine. Mulțumesc! Atunci, începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 8. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 17. Cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 3 pentru potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 a fost retras, deci trecem la compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum, amendament 27 pentru împotriva abțineri se respinge. 28 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru împotriva abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți totuși să verificăm. Vot deschis. Dacă toată mi a votat, închid votul și se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotriva abțineri se respinge. 38 pentru împotriva abțineri se respinge. 40 e retras, deci trecem la 42. Cine pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, verificare, verificare electronică, vot deschis. Votul e închis și se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 71 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm la 71. Vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum întregul aviz, astfel amendat și votul electronic e deschis. A votat toată lumea, votul acum e închis și se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări, Eli Schlein! Dragi colegi, am bătut un record de vot. Celălalt vot a fost amânat, cel referitor la îmbunătățirea accesului la medicamente, așa încât <clears throat> trecem la punctul 12 și ne reîntâlnim în 2Q2 pentru restul dimineții cu AFET, iar la orele 15 după, pentru după amiază suntem înapoi în această sală. Deci la 10 fix ne vedem în sala 2Q2. Mulțumesc!